Uh, nominalizări uh, vor fi considerate ca fiind aprobate. Proiectul definitiv de ordine de zi, așa cum a fost el adoptat la conferința președinților uh, în ziua de joi 22, 22 septembrie 2009, în conformitate cu articolul 137 al regulamentului, va fost distribuită. Cu acordul grupurilor politice, vă propun următoarele modificări. Miercuri, în ce privește întrebările orale către Consiliu și Comisie privind directiva serviciilor, întrebări orale 0108 per 2009 cu referire la directiva privind calificarea profesională este retrasă de pe ordinea de zi. Numărul 2. Raportul doamnei Fayon privind lista țărilor terțe ale căror cetățeni trebuie să se afle în posesia unei vize uh, la traversarea frontierelor și lista țărilor terțe ale căror țări sunt uh, scutiți de această obligație este adăugată cu, împreună cu o discuție pe ordinea de zi din această seară după uh, discursurile de un minut. A treia modificare. Titlul declarației Comisiei privind situația politică în Honduras în vederea alegerilor din 29 noiembrie 2009 va fi modificat, după cum urmează declarația Comisiei, situația politică în Honduras. Domani, jovedi. mâine, joi, 12 noiembrie, propunerea de rezoluție. Da, vă voi da ulterior cuvântul. Citesc programul zilei de mâine și apoi vă dau cuvântul. Deci, joi 12 noiembrie, propunerea de rezoluție a Comisiei pentru Ocupare și Afaceri Sociale privind programul de lucru anual pentru 2010 și activitatea, ă, lista activităților pentru fiecare sector adoptată conform articolului 88 al regulamentului este înscrisă pe rolul uh, votului de mâine. Dacă există observații, se pare că domnul Casulides uh, dorește să ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc. Uh, grupul PPE nu este de acord cu schimbarea titlului de pe ordinea de zi uh, uh, privind situația din Honduras și nu este de acord cu faptul că titlul privind data de 29 noiembrie și alegerile de pe această dată va, s-a propus să fie eliminat. Data alegerilor este o parte importantă a întregii dezbateri și noi considerăm că a trebuit să rămână formularea inițială pe ordinea de zi. Președintele, bine, procedura prevede că în cazul în care există obiecțiuni față de propunerile de modificare uh, asupra cărora ar conveni grupurile parlamentare, să se treacă la vot. Așadar, întreb dacă cineva dorește să se exprime în favoarea mm, poziției uh, domnului Casulides și dacă cineva dorește să se exprime împotrivă, după care vom trece la vot. Dacă cineva dorește să ia cuvântul, dacă nu putem trece direct la vot. Așadar, întreb, cine... Da. Ja, danke. Ich möchte mich für die Beibehaltung des neuen Vorschlags aussprechen, denn schließlich Mulțumesc, mulțumesc, doresc să mă exprim uh, în favoarea noii propuneri, pentru că este clar că negocierile din Honduras sunt un eșec, nu există opoziție comună pentru aceste alegeri, această alegere este una nelegitimă, ilegală, pentru că președintele în exercițiu uh, uh, a venit la putere ca urmare a unui puci și uh, solicit să uh, procedăm conform propunerii biroului să uh, eliminăm referirea la data alegerilor, a spus doamna Lunacek. Președintele, bine, dacă uh, cineva dorește să ia cuvântul în favoarea domnului Casulides. să dare rezultat de un oratore la parola. Doar un vorbitor, vă rog. Domnul Petel. Dar uh, microfonul vorbitorului nu funcționează. Ok. Jaz se zelo zavzemam za to, da ohranimo dnevni red. Mulțumesc. Aș dori să nu se modifice ordinea de zi. Eu am făcut parte din delegația PPE care s-a deplasat în Honduras și am avut ocazia să văd care este situația la fața locului. Alegerile de pe data de 29 noiembrie vor avea loc um, deoarece au fost convocate cu șase luni înaintea evenimentelor din Honduras. Nu a nimic de a face cu uh, uh, um, transformările politice ulterioare, care nu au influențat uh, prezentarea noilor candidați. Așa că eu consider că alegerile fac parte din soluția pașnică, soluționarea pașnică a situației din Honduras și de aceea nu trebuie să uh, modificăm ordinea de zi pentru a sprijini dezvoltarea democratică a Hondurasului. Mulțumesc, spune președintele. Deci a existat o propunere de obiecțiune la propunerea făcută de președinție în numele grupurilor politice. Apoi a existat un uh, uh, parlamentar pentru care și-a exprimat poziția pentru, unul împotrivă și acum votăm. Votăm uh, da sau nu pentru modificarea ordinei de zi, așa cum v-am expus anterior. Deci este vorba de situația politică din Honduras în vederea alegerilor din 29 noiembrie 2009. Cine este pentru eliminarea acestui fragment de pe ordinea de zi? Cine este împotrivă? Prego. Vă rog. Uh, on, on your position, that... Uh... Ok. La votazione. Si vota. Deci, repetăm, votăm asupra propunerii președinției care solicită modificarea titlului de pe ordinea de zi se, să se elimine următoarele cuvinte în vederea alegerilor din 29 noiembrie 2009. Cine este în favoarea acestei propuneri? Che contro? Cine este împotrivă? Cred că dobbiamo fare una mod- Cred că trebuie să facem această uh, uh, o verificare. Verifichiamo. Uh, vot electronic. Prego. Prego. Gracias. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O solicitare de respectare a regulamentului. Nu am cu mine cartela de vot, pentru că nu știam că urmează să votăm astăzi. Deci vă rog, dacă puteți consemna faptul că doresc să votez pentru această propunere. Doresc să păstrăm ordinea de zi actuală. Nu pot să votez pentru că nu am cartela cu mine. Dragi colegi, pentru toți cei care au aceeași problemă, nu au cartela de vot, da, mulțumesc, vă rog să nu interveniți. Putem lua notă de această situație pentru fiecare dintre dumneavoastră să se uh, noteze modul în care votați. Dar această voință are doar uh, valoare uh, pentru procesul verbal, nu și pentru numărătoarea voturilor, din păcate. Îmi pare rău, trebuie să aveți totdeauna cartela la dumneavoastră, pentru că oricând poate să aibă loc un vot. Si vota, allora... Așadar, nu, nu putem să deschidem o dezbatere în legătură cu această problemă, stimate coleg. Poziția noastră va fi consemnată pe procesul verbal, dar dați-mi voie să trecem la vot acum. Cine, vă rog, vot electronic. Cine votează pentru propunerea președinției? Votul, vot electronic. Votul este deschis. Cine este pentru? Allora, avete votato? A votat toată lumea. La votazione Votul e închis acum și 252 de voturi, 109 pentru, 142 de voturi împotrivă, o abținere. Așadar, ordinea de zi rămâne nemodificată în ceea ce privește punctul referitor la Honduras. Allora, interrompiamo la seduta, siamo stati... Da, uh, am mers prea repede, se pare, așa că trebuie să uh, suspendăm reuniunea pentru câteva minute înainte de începerea dezbaterii uh, privind declarațiile Consiliului și ale Comisiei, după cum prevede ordinea de zi. Mulțumesc!